să începem fără să pierdem prea mult timp. Deci, voi începe cu formalitățile în timp ce dumneavoastră vă pregătiți. Mai întâi, adoptarea ordinii de zi. Deci putem considera că ordinea de zi este adoptată pentru că nu văd pe nimeni să ceară cuvântul, deci o considerăm ca fiind adoptată. Punctul 2. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 21 ianuarie 2010 sunteți sigur pentru pe marginea acestei date? Întreabă doamna președinte, da. Și 10 mai, ședinței din 10 mai 2010. Deci, m-am mirat și eu că vom adopta procesele verbale ale ședințe din 21 ianuarie, dar se pare că este corect. De asemenea, există o sală de ascultare pentru această ședință în sala de ședințe 2Q2. și în uh, concordanță cu regula 73 73.2 din uh, regulamentul de procedură, aș dori să vă amintesc faptul că negocierile au fost conduse uh, și cu mult succes și s-a ajuns la un uh, consens împreună cu Consiliul, am să-l dau cuvântul domnului raportor Jean-Paul Gozes imediat pentru a ne prezenta aceste rezultate. Deci cei care dumneavoastră doresc să se exprime pe marginea acestui subiect sau care doresc să uh, obțină informații pe această temă, sunt rugați să aștepte până când domnul raportor va lua cuvântul. Ce pot să vă spun? De asemenea, vom mai avea luni, uh, pe 22 noiembrie, în Strasburg, o ședință extraordinară și o schimbă de, schimb de vederi cu domnul comisar Barnier pe marginea dialogului uh, structural interinstituțional. De asemenea, vom avea și un schimb de opinii cu, doamna comisar, uh, cu domnul comisar Ren și asta tocmai înainte de summitul european din decembrie. Și în final vom avea votul raportului Gozes, care a fost uh, amânat de mâine până pe 22 noiembrie, deci când vom avea această ședință extraordinară. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Sunt foarte încântată să-l salut din nou pe domnul uh, Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului, și, ca de obicei, el ne va prezenta o privire de ansamblu a activităților Eurogrupului și vom avea un schimb de opinii apoi cu membrii, cu, cu deputații. Uh, bineînțeles, uh, este un subiect foarte interesant și important pe ordinea noastră de zi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, domnilor și domnilor deputați, dragi prieteni. Este cu o mare plăcere Uh, să mă prezint astăzi în fața dumneavoastră după o absență destul de îndelungată, tocmai pentru a evoca împreună cu dumneavoastră un anumit număr de subiecte care mă preocupă, vă preocupă și care cer uh, toată atenția noastră. Încă de la bun început aș dori să vă spun că Bineînțeles, după această criză economică fără precedent pe care tocmai am uh, traversat-o, ne confruntăm în continuare cu o situație dificilă din punct de vedere global, dar și din punct de vedere strict european. Văd că, da, peste tot se spune că uh, încetul cu încetul ieșim din criză, vedem uh, lumina la capătul tunelului, însă avem în continuare o rată de creștere mediocră în ceea ce privește zona euro, zona monedei unice. Rata de creștere este sub ceea ce ar fi trebuit să fie dacă am fi reușit să avem uh, creșterea pe care o aveam înainte de a intra în criză. Deci, ar trebui să facem tot ceea ce este posibil ca prin reforme structurale să restabilim această rată de creștere care este foarte diferită de la o țară la alta și care este scăzută pe ansamblul zonei euro. E adevărat că la nivelul G20 și la nivelul eurozonei ne-am pus de acord asupra unui scenariu de ieșire din criză, în așa fel încât cel mai târziu în 2011, odată ce vom pune capăt acelor stimulente fiscale, să reușim să ieșim din criză și să regăsim o situație normală, uh, având în vedere nivelul excesiv al deficitului public și al datoriei publice. Lucrurile sunt complicate, însă există totuși o anumită uh, precauție care este necesară în ceea ce privește alegerea anumitor instrumente pentru a ieși din criză. Bineînțeles, e nevoie de nuanțe pentru acele politici care ar putea eventual să pună în pericol creșterea economică. Sunt, ne confruntăm acum cu anumite probleme în anumite țări. Uh, aș vrea să vorbesc despre Irlanda, despre Portugalia, despre Grecia. Eu am foarte multă admirație în, când mă uit la calitatea reacțiilor și seriozitatea reacțiilor din partea autorităților irlandeze. După cum știți, acestea au anunțat pe 4 noiembrie un efort de consolidare bugetar suplimentar care va, se va referi la 6 miliarde de euro și anume dublul sumei pe care prietenii noștri irlandezi anunțaseră acum 3 luni de zile. E vorba de un efort considerabil și aș dori cu această ocazie să aduc un omagiu autorităților irlandeze uh, și deciziilor de a ajunge la un acord în ceea ce privește măsurile comune ce trebuiau luate. Am încredere că autoritățile irlandeze vor fi capabile să transpună în fapt programul plurianual de consolidare bugetară eh, de, pe o durată de patru ani, făcând în așa fel încât deficitul deficitul public din 2014 să corespundă cu așteptările noastre. E vorba de eforturi combinate din partea tuturor autorităților irlandeze care vor avea drept scop repunerea acestei țări pe o cale care să ducă la creștere economică sustenabilă. Aceeași observație este valabilă și pentru Portugalia și aici aș dori de asemenea să aduc un omagiu guvernului uh, și principalului partid din opoziție pentru faptul că a reușit să ajungă la un acord în ceea ce privește calea de urmat. După cum știți, bugetul a fost votat în prima lectură cu ocazia ședinței Parlamentului din octombrie. O a doua lectură va interveni în jur de 26 noiembrie, deci cred eu că aici avem motive suficiente pentru a, avea, pentru a fi încrezători, pentru a avea încredere în capacitățile autorităților portugheze de a face în așa fel încât bugetele 2011 să fie adoptate. Suntem convinși că Portugalia va lua, va lua măsurile necesare, va angaja reformele structurale necesare, în așa fel încât potențialul de creștere economică a Portugaliei să poată fi corectat, îmbunătățit. Cea de-a treia regiune în care mai sunt îngrijorări e vorba de Grecia. După cum știți, anumite cifre au fost uh, anunțate referitoare la deficit, la datorie, uh, care sunt diferite de cele care au fost anunțate acum ceva vreme, însă în principiu nu există îngrijorări prea mari. Și aici suntem de părere că autoritățile din Grecia vor fi capabile să-și respecte angajamentele și să respecte obiectivele fixate pentru 2014, obiectivele de corectare a bugetului. și sperăm de asemenea că aceste angajamente se vor transpune în fapt încă din 2011. Acum, în ceea ce privește mecanismul de susținere pentru Grecia și punerea în aplicare a acestuia, n-am să vă explic din nou în detaliu toate aceste elemente pentru că le cunoașteți cu siguranță pe de rost. Noi suntem de părere că programul uh, riguros Uh, adoptat de guvernul Greciei este credibil, rămâne credibil în continuare și va fi transpus în fapte. Știți că o examinare intermediară și pe etape va fi efectuată din 3 în 3 luni de zile. Prima etapă a avut loc înainte de uh, acordarea celor 18 uh, miliarde în luna mai și o a doua etapă referitoare la 6 miliarde și jumătate a avut loc în luna septembrie, a doua examinare. Noi plecăm de la ideea că creșterea economică în Grecia va cunoaște în 2010 o scădere netă, ceea ce, bineînțeles, va duce la faptul următor, și anume autoritățile din Grecia vor trebui să lanseze reforme structurale care vor da roade, iar guvernul Greciei, dacă este necesar, va trebui să ia măsuri suplimentare în așa fel încât obiectivele bugetare intermediare să poată fi atinse. Nu prea mai aș avea prea multe alte uh, observații suplimentare. Uh, Aș dori totuși să știu care sunt părerile dumneavoastră în ceea ce privește implementarea uh, sprijinului uh, mecanismul de susținere financiară pe care l-am instaurat cu ocazia Consiliului European din luna mai și ședinței ECOFIN din 9 uh, mai. E vorba de mecanismul ISFS. E un mecanism care funcționează deja, este operațional încă din luna iulie. Nu știu, doamna președinte, dacă dumneavoastră ați avut ocazia să discutați cu directorul general al acestei societăți, a cărui sediu se află în Luxemburg, dacă toate detaliile au fost rezolvate, dacă nu ați avut această ocazie, v-aș sugera să-l invitați pe domnul Reglin, în așa fel încât acesta să vă explice în detaliu care sunt diferitele mecanisme în cadrul mecanismului uh, care uh, vor explica modul în care vor evolua uh, evenimentele pe viitor. Domnul Reglin uh, vă va putea explica despre modul în care se va achita de sarcina pe care i-ați încredințat-o. Și poate că ar fi bine să-i uh, să prevedeți o după amiază pentru a avea o întrevedere cu el. Domnul Klaus Reglen este gata să răspundă la întrebările dumneavoastră și eu, la rândul meu, dacă eventual aveți întrebări, aș putea să vă răspund. După cum am anunțat acum câteva luni de zile, am început deja uh, o analiză în uh, interiorul Eurogrupului și anumului vedem cât mai aproape, în, examinăm cât mai aproape dezechilibrele macroeconomice care există între diferitele state membre ale zonei euro. Noi suntem de părere că nu am fost suficient de atenți la diferențele Uh, care existau între statele membre ale zonei euro. Aceste diferențe sunt în continuare importante și, în consecință, este de datoria noastră să uh, transformăm etapă cu etapă, pas cu pas, această zonă euro într-o zonă cât mai optimă. Este vorba de o obligație pe care o avem pentru a reduce aceste diferențe și aceste divergențe macroeconomice care există între statele membre. Am lansat o analiză peer review uh, ceea ce înseamnă că în fiecare ședință Eurogrupului analizăm îndeaproape situațiile obiective ale fiecarei subzone care aparține de zona euro. În ultima vreme am analizat Finlanda, Portugalia, Spania și Luxemburgul. Cu ocazia următoarei ședințe vom examina mai în detaliu Germania și Italia. Concluziile la care am ajuns nu sunt surprinzătoare pentru că noi constatăm în fiecare din statele analizate și uh, statele ce vor fi ulterior analizate faptul că există nevoia de a reduce deficitul structural cu care se confruntă bugetele naționale. În așa fel încât să obținem o credibilitate sporită pentru pactul de stabilitate constatăm cu ocazia acestor analize a situației din diferitele state membre, există un risc anume care provine de la nivelul ridicat al datoriei publice și deci reducerea uh, datoriilor întreprinderilor și a gospodărilor pare a fi o măsură primordială pentru a evita orice formă de risc ulterior. Apoi, am analizat de asemenea și modul în care funcționează piața muncii și rigiditățile acestuia și vedem că au existat anumite erori care au existat uh, în modul în care s-au calculat salariile în anumite state membre ale zonei euro. Există o rigiditate pe piața muncii, o rigiditate destul de ridicată și care duce la divergențe între diferitele țări. Rigiditatea pieței muncii nu trebuie să fie pe deplin eliminată. Pentru că se spune că anumite forme de rigiditate, rigiditate protejează lucrătorii față de comportamentul neprevizibil a celor care funcționează pe piață. Se spune că eh, trebuie eliminată rigiditatea de pe piața muncii. Asta, asta nu înseamnă însă că cerem tuturor statelor membre să urmeze exact aceeași cale. flexibilitatea fără limite și fără niciun fel de jenă nu este neapărat de dorit. Trebuie analizate uh, situațiile pe etape. E nevoie de politici corecte și nu politici care, de fapt, s-ar numi reforme structurale, dar care n-ar fi adevărate reforme structurale. În ceea ce privește ratele de schimb, nu ar fi multe de spus decât doar să vă amintesc elementele centrale ale demersului nostru comun și anume un demers adoptat atât de către autoritatea din Frankfurt cât și de Eurogrup și anume nu ne place în continuare volatilitatea uh, ratelor de schimb. Suntem în continuare de părere că uh, rata de schimb trebuie să reflecteze datele economice fundamentale, obiective și că nu trebuie să ducă la comportamente naționaliste care s-ar inspira din anumite reflexe egoiste. Ideea fiind că comunitatea internațională ar trebui să se ocupe de subiecte de amploare globală. Uh, e adevărat că G7-le nu este pe cale de dispariție, ci pe cale de a-și pierde influența, pentru că uh, nu regăsim anumiți actori uh, monetari internaționale în această structură. Uh, iată, poate că e un element autobiografic uh, uite, un luxemburghez a reușit să se introducă în G7-le uh, ministrilor de finanțe și iată că în momentul în care americanii au văzut că intram în acest G7, americanii au hotărât să schimbe modul în care se organizează dezbaterile și au transferat luarea de decizii către G20. Și poate unii sunt fericiți, însă există un nefericit, acela sunt eu. Vom vedea pe viitor cum anume se vor derula lucrurile. Am totuși încredere că G20-ul va fi o structură globală la înălțimea așteptărilor, în care se va putea discuta despre ratele de schimb deși am anumite îndoieli, pentru că am asistat la foarte multe ședințe ale G7 și am văzut că în momentul în care se evocă astfel de subiecte, chiar și la nivelul G20, riscul este foarte mare ca cele 20 de state prezente să nu se simtă neapărat interesate să discute astfel de subiecte. Așa se întâmpla uneori și cu G7-le. Deci, de multe ori, lectura, uh, citirea ziarelor este de recomandat imediat după summiturile G20. Poate că unii ar trebui să se aboneze la Financial Times, uh, care de multe ori e un ziar care știe mult mai multe decât uh, cei care, de fapt, participă la ședințele G20. În orice caz, ar fi bine să extindeți aria dumneavoastră de informare, pentru că țările emergente, țările africane, țările din Asia, Brazilia, alte țări, uh, trebuie să aibă un cuvânt de spus. În principiu, asta mie nu îmi pune probleme. Singura problemă cu care mă confrunt eu este că Eurogrupul nu este reprezentat în structurile G20. Cine știe, poate că într-o zi, într-o zi când voi fi uh, în vârstă și am să-mi scriu deja memoriile, poate că atunci va fi cazul și vom explica de ce o astfel de uh, instanță este exclusă din G20. Însă nu e normal ca toți cei care se ocupă de politică în Europa, uh, spre exemplu reprezentanții celor de, de la Banca Centrală Europeană și altor instituții asemănătoare, uh, sunt obligați să, să asculte uh, întotdeauna discursurile celor care își doresc o mai bună guvernanță economică. Ceea ce nu este în fond misiunea Băncii Centrale Europene, ci mai degrabă a Eurogrupului. Ar trebui ca Eurogrupul să uh, nu mai fie reprezentat prin președintele Băncii Centrale uh, Europene. Ni se spune uh, că greșeala în momentul în care s-a construit Uniunea Monetară Europeană a fost că s-a privilegiat brațul monetar vis-a-vis de brațul politic sau dimensiunea monetară vis a -vis de dimensiunea politică. Dar dacă veți avea ocazia, poate că veți avea posibilitatea să îi întrebați pe cei care au organizat structura aceasta, coregrafia G20, cum anume stau lucrurile și cum de nu ne regăsim noi în cadrul acestei structuri. Știm că dacă unii sunt ridiculizați, asta nu-i ucide. Și deci putem pleca de la ideea că faptul că nu suntem reprezentați, e bine, e ridicol, însă nu o să murim. Uh, putem spera că pe viitor Eurogrupul va avea un cuvânt de spus în cadrul G20. Bineînțeles, există discuții în cadrul ECOFIN, în cadrul summitului european, în cadrul uh, G20, așa cum am făcut-o și în ultima, uh, la ultima ședință a Consiliului European. Avem dezbatere, avem dezbateri pe diferite teme. E o dezbatere totuși destul de succintă, ceea ce înseamnă că în principiu suntem de acord asupra diferitelor puncte evocate. Ajungem totuși la concluzia că dolarul față de euro, rata de schimb, nu se află la nivelul real la care ar trebui să fie și deciziile recente ale băncii centrale americane nu par să răspundă la așteptările noastre, cele pe care le aveam față de politica monetară americană. Eu văd că există acolo un grad de risc și posibilități de derapaj Uh, din cauza deciziilor luate de către uh, Rezerva Federală Americană. E un fapt dovedit din punct de vedere științific, în orice caz, pe viitor, în următoarele săptămâni, luni, vom vedea cum anume aceste lucruri se vor transpune în fapt. Eu plec de la ideea că europenii uh, care vor uh, participa la, la masa de discuții din cadrul G20 nu vor pierde ocazia de a pune anumite întrebări pe această temă prietenilor noștri americani. Uh, decizii monetare care nu par să respecte concluziile ședințelor pregătitoare pentru summitul G20 în ceea ce privește reorganizarea guvernanței Fondului Monetar Internațional. Pe această temă nu am multe de spus. Mulți sunt de acord uh, asupra faptului că nu trebuie să ne așteptăm la prea multe din partea acestei reforme. Din 24 de structuri, doar 9 sunt uh, sub pavilion european Există oarecare formă de aroganță pe care nu o mai putem uh, suporta și va trebui să sporim influența uh, țărilor europene, ceea ce încercăm să facem prin această reformă. Eu cred că ar fi trebuit ca zona euro să fie reprezentată în structurile uh, ace- Fondului Monetar Internațional printr-un sediu unic, printr-un mandat unic. Acesta era obiectivul nostru acționarul numărul 1 al FMI depășește în procent și în influență acționarul principal de astăzi. E vorba de acționarul american. Însă, europenii, cel puțin cei din zona euro, uh, nu-și doresc să concentreze influența europeană în așa fel încât aceasta să devină una Uh, cu greutate. Eu regret, regret acest lucru. Însă sunt convins că istoria ne, vom, ne va demonstra că trebuie să mergem în această direcție. De altfel, articolul 103 din tratat cere Comisiei să facă acest lucru și anume să sesizeze Consiliul și să înainteze o propunere în acest sens, tocmai pentru a îmbunătăți reprezentarea externă a zonei euro. Dar toate lucrurile merg în acest sens. Dacă nu vom face asta, vom pierde timp. Iar cei care așteaptă din partea noastră să facem aceste demersuri sunt surprinși să vadă că toate forțele noastre și uh, influența noastră este pur și simplu risipită, fără în toate direcțiile. Eu spun, uh, în mod clar, în jurul mesei de discuții din cadrul FMI există prea mulți europeni, dar nu prea mulți europeni convinși. De aceea ar trebui să profităm de această ocazie unică de reforma guvernanței FMI pentru a avea o influență sporită în cadrul FMI. Foarte pe scurt, lucrările task force-ului domnului eh, Van der Puy ne-am pus de acord acolo asupra principalelor elemente de reformă ale pactului de stabilitate, pentru că, după părerea mea, este clar un lucru și asta chiar și în condițiile în care tratatul nu ne-ar obliga, și anume că această reformă, elementele sale, trebuie să fie efectuate în strânsă cooperare aș folosi un termen care poate n-ar trebui să-l folosesc aici, e vorba de o codecizie. Și iată de ce trebuie să urmăm cu înțelepciune tratatul de la Lisabona, care ne spune ce trebuie să facem. Dacă dorim consolidare financiară, dacă dorim ca zona euro să aibă o imagine mai bună, să se descurce mai bine, trebuie ca cele două ramuri ale politicii ale politicii europene, Parlamentul și Consiliul să meargă mână în mână. Și asta trebuie să se știe. Am reamintit acest lucru la Consiliu, dar și la Parlament. Practic, e vorba despre rolul dumneavoastră a Parlamentului. Aveți un cuvânt de spus. Eu nu am un mandat al Eurogrupului uh, în ceea ce vă voi spune acum, dar vă dau trei elemente. În primul rând, când vine vorba de decizii, trebuie ca luarea acestora să fie încă și mai automată decât ceea ce se întâmplă la nivelul Consiliului. Eu sunt de acord cu cei care spun că propunerea inițială a Comisiei nu viza sau nu acopera toate problemele care pot să apară, pentru că nu este cazul ca Comisia să fie cea care decide tot ce trebuie să facă statele membre. Este clar că trebuie să apară un element de judecată și voință politică care să emane de la Consiliu. Dar nu este suficient. Nu este suficient să avem majoritatea calificată pentru a impune sancțiuni. Ar fi trebuit să avem tot timpul această majoritate calificată întărită pe parcursul tuturor procedurilor respective. Comisia acum vine cu o recomandare și spune uh, ce se poate face într-un anumit stat membru. Mă refer aici la uh, capitolul prevenție. Dacă apar acele divergențe constatate, ce se întâmplă? Comisia uh, spune ce este de făcut, statul ia sau trebuie să ia acele măsuri efective, effective action. Și apoi Consiliul trebuie să spună da, statul a luat aceste măsuri. Și apoi uh, trebuie cu o majoritate calificată, deci de două ori, să se exprime, să spună da, statul a făcut acest lucru și apoi Consiliul uh, de Miniștri trebuie să uh, consacre această definiție. Ei bine, practic, există prea multe posibilități ca pe parcursul acestui proces atât de complicat să se piardă din vedere esențialul. Așa că vorbesc aici uh, în nume personal, dar poate și în numele uh, președinției Benelux, și aici este un simbol destul de puternic pentru noi, pentru noi, pentru Belgia, pentru Luxemburg și așa mai departe, vreau să spun un lucru și anume că trebuie să avem în fiecare moment al procedurii vot um, cu majoritate calificată, care poate să schimbe um, lucrurile este ceea ce ar trebui să întâmple când vine vorba de abordarea acestui capitol prevenție, măsuri preventive. Deci, iată, lucruri care ar trebui să fie chiar mai importante decât ceea ce apare apoi în capitolul corectiv, să zicem. Iată, doamnă președinte, ce vreau să spun și mai, aș mai adăuga un uh, un lucru și anume că pe 11 febru- februarie 2010 Biblioteca Solve am uh, propus uh, aceste lucruri uh, împreună cu Comitetul Înțeleptilor, Comitet de Saj și am prezentat aceste lucruri. Este vorba încă o dată de propunerile noastre de reformă. Grupul Van Rompuy uh, S-a descurcat foarte bine, mai ales uh, în ce privește lucrările Consiliului, în special în ceea ce privește reducerea dezechilibrilor macronomice în zona euro, astfel încât, dacă apare un nou șoc asimetric, să putem să rezistăm mai bine ca și grup și sunt de acord cu noile proceduri care au fost uh, schițate în ceea ce privește reducerea deficitelor între statele membre. E vorba deci de o nouă procedură specifică gândită de domnul Van Rompuy și de către colegii săi din grupul de reflexie. Iată, doamnă președinte, am pregătit 48 de pagini de discurs, veți fi constatat că m-am grăbit, am sărit peste unele lucruri ca să puteți să îmi puneți întrebări și știți foarte bine că și la întrebări o să răspund tot așa mai selectiv. Mă cunoașteți. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Um, I can also... Mulțumesc. Reacționând la niște comentarii, aș putea să vă spun și eu că domnul uh, Reglin va fi invitat la comisia noastră și deci ne gândim ca și dumneavoastră la aceleași lucruri. Avem 14 vorbitori, mai puțin de 15 minute alocate și deci numai câteva minute pentru întrebări și răspunsuri. Catch the eye. Catch the eye. Sylvie Goulard, Udo Bullman, Jean-Paul Gauzes, Jogo Werner Sophie Intveld, Miguel Portas, Roddy Kretzer, Wolf Klintz, Vicky Ford and Corinne Cool. Iată vorbitorii inclusiv doamna Tyson, deci în 50 de minute avem 14 vorbitori, 15 vorbitori. Un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns și o să fiu foarte vigilentă. Filip, mulțumesc, uh, bună ziua, domnule președinte, doamnă președinte și domnule Juncker. După câte ne spuneți, uh, vă gândiți să uh, modificați prezentarea Europei în femei. Foarte bine. Uh, Însă ce credeți că dacă, dacă aceste sancțiuni pe care le doriți nu cumva vor avea un efect prociclic în statele vizate? Apoi, dacă doriți să fiți mai specific în ceea ce privește riscurile pe care politica băncii sau rezervei federale americane poate să le aibă și să contamineze cumva zona euro. Vă mulțumesc. O să răspund domnului Philippe Lambert, și anume că poate să pară ilogic să sancționezi, să dai amenzi financiare unor state care au derapat în condițiile pe care le cunoaștem. Eu aș spune că sancțiunile penale ar fi într-adevăr uh, așa o adevărată armă atomică, o bombă atomică, așa că până acolo eu zic că trebuie să sensibilizăm statele, să le antrenăm odată cu această procedură calificată, deci să facem mult mai multe în amonte pentru că în condițiile actuale se pot strecura uh, multe confuzii în ceea ce privește majoritatea simplă calificată și ce efecte poate să aibă aceasta. Deci dacă nu dorim să riscăm ca Eurogrupul să impună niște sancțiuni cumva nefirești, uh, ilogice, trebuie ca fiecare să respecte această regulă cu majoritatea calificată. Bine, dacă ar fi să intru în amănunte, mi-ar trebui mult timp. Practic, vorbim despre a combate o datorie cu altă datorie. Criticăm foarte mult China, politica sa monetară, în condițiile în care și noi cam facem tot același lucru. Văd foarte bine un risc inflaționar aici, la ieșirea din criză, în momentul acela, și nu cred că problemele din Statele Unite ne vor accentua criza lichidităților. Pentru că consumatorii americani vor consuma mai mult, investițiile vor fi mai mari din partea întreprinderilor și s-ar putea să apară probleme uh, în țările emergente în ce privește absorția lichidităților dar bineînțeles că avem nevoie de mai multe detalii pentru ca să putem să fim așa în siguranță. Vă mulțumesc, Astrid Luning. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte. Este păcat că trebuie să așteptăm memoriile dumneavoastră și s-ar putea să dureze ceva timp. Microfon. Una We'll start da. again, don't worry. uh... O luăm de la capăt, nicio grijă. Domnule președinte, spune doamna Luling, vreau să vă spun, deci că e păcat că trebuie să așteptăm până când apar memoriile dumneavoastră și s-ar putea să dureze ceva timp pentru a afla, în sfârșit, cauza profundă a absenței președintelui Eurogrupului în sânul G20. Dar dezbaterea continuă în jurul euro și a pactului de stabilitate și apare o idee, apar concepte cum ar fi uh, ajungerea la faliment a unui stat membru, posibilitatea ca acest lucru să se întâmple. Puteți să ne explicați, domnule Juncker, ce înseamnă această idee practic și în mod concret? Și apoi aș dori să știu dacă mecanismele existente ce că despre ele. Am uh, citit în presă uh, elemente legate de aceste lucruri. Știți foarte bine că Parlamentul va juca un rol major în procesul de reformare a pactului de uh, stabilitate și, în special, e vorba de împărțirea prerogativelor împreună cu Consiliu. Ați spus ceva în acest sens dar aici aș dori să știu dacă aprobați această tendință pe care o constatăm și anume că propunerea inițială a Comisiei viza sau își dorea un echilibru interinstituțional și ă, doamna președinte întrerupe vorbitoarea. Da, îmi pare rău, mai aveam lucruri, întrebări ă, de pus. Uh. vorgestellt. Ne. Enfin, je traduis pour les non-initiés. Încerc să traduc, spune domnul Juncker pentru cei neinițiați. Doamna Lulic dorește șapte minute, patru comentarii și este în direct conflict cu doamna președintă care are cu totul altul alt calendar. Haideți să începem cu esențialul. Este adevărat că memoriile mele mai așteaptă, mai au de așteptat. Câtă vreme democrația funcționează, o să rămân prim-ministru. Și dacă o să am așa vreo slăbiciune subită, o să mă apuc să-mi scriu memoriile. Eu sunt pentru punerea pe picioare a unui mecanism permanent de rezolvare a problemelor a crizelor. Nu că am fi fost surprinși de ce s-a întâmplat în Grecia, însă ne-am găsit într-o stare în care am fost totuși destul de nepregătiți față de mecanismele pe care trebuia să le aplicăm. Și cum un rău nu vine niciodată singur, el se poate repeta, trebuie ca să avem un sistem, uh, o structură permanentă pentru a preîntâmpina aceste lucruri și pentru a ajuta statele în dificultate. Ei bine, practic, la ce nu te aștepți, asta ți se întâmplă. Aceasta fi filozofia în, din, din spatele acestui mecanism permanent. Doriți întrebări simple, idei simple, iată ce pot să vă ofer. Aș dori să ne aplecăm asupra diferitelor posibilități uh, și aspecte practice legate de acest mecanism. Da, trebuie să implicăm femeiul într-un fel sau altul. Da, trebuie să vedem care ar fi scenariile posibile uh, și ieșirea din criză cu ajutorul operatorilor privați. Însă, practic, având în vedere acest mecanism permanent pe care ni-l dorim, trebuie să avem grijă ca să urmăm fără a sacrifica uh, efervescența intelectuală care ne caracterizează, să reflectăm cu multă atenție în ce măsură anumiți actori sunt implicați. Mă refer aici la actorii privați, operatorii privați. În 80% din cazuri, mecanismul actual nu responsabilizează operatorii privați. Numai în 20% dintre cazuri uh, sau din situații, acești operatori privați sunt implicați. Uh, practic, e vorba de ce au de plătit băncile, uh, instituțiile financiare pentru a ieși din criză. Însă, noi suntem o zonă în care nu cred că actorii privați sunt suficient de mult implicați aici. Avem nevoie de reflexie aici. Domnul Trichet spune aceste lucruri. Uneori se spune că domnul Trichet este imparțial, că eu sunt politician și că n-am uh, dreptate, însă când dăm uh, de necaz uh, practic nu trebuie să uităm să ascultăm nici ce spune domnul Trichet pentru că cred că dânsul are o viziune încă și mai largă decât mine, decât dumneavoastră, așa că aș dori să îl ascultăm cu multă atenție când ne spune ceva. În rest, bineînțeles, Parlamentul este în rolul său de codecizionar și deseori uităm acest lucru la nivel european. Am să vă rog o singură întrebare, pentru că dacă nu, cei de la final nu vor putea să își pună întrebările. Însă să vă, vă avertizez că vă voi întrerupe microfonul. Domnule Juncker, o întrebare. Și anume, pentru pregătirea muncii noastre, când mă uit la date, uh, la Grecia, 130% din PIB datorie publică. Cost al uh, uh, mecanismului european de stabilitate, 8% pe an, spreadurile 10%. Uh, Cum în aceste condiții este, se presupune că o țară trebuie să-și îmbunătățească competitivitatea? pentru țările care sunt la ora actuală în situații de mari datorii, nu trebuie să găsim Uh, propuneri și soluții uh, structurale, structurale comune pentru ca aceste țări să poată să iasă în această situație, m-ar interesa părerea noastră personală. Domnule Sven, um, mă bucur că îmi dați voie să, iau, să intervin și să răspund cu părerea mea personală faptul că Grecia au prea mari datorii nu se datorează sau nu este din vina unei, uh, unui comportament la nivel european. Este ceva ce și-au făcut cu mâna lor. Însă, problema este a noastră a tuturor, a devenit a noastră a tuturor. Guvernul uh, grec, al cărui curaj doresc să-l subliniez, s-a preocupat și s-a implicat și s-a declarat de acord cu uh, cerințele exprimate de către Uniunea Europeană. Și guvernul grec crede că va putea să administreze și să implementeze aceste cerințe. Știm că nu va fi ceva ușor. Totuși, eu cred că, având în vedere mecanismul permanent anticriză, ar trebui încă o dată să ne preocupăm uh, de uh, problema euroobligațiunilor și să ne împrietenim cu ea, să spun așa. Eu cred că dacă avem un mecanism anticriză permanent atunci, și dacă dorim, ca, dacă dorim să avem un astfel de mecanism și ca el să funcționeze, trebuie să discutăm acest uh, lucru. Însă nu există un mandat al Eurogrupului pentru asta, deci uh, nici nu avem exact competențele necesare pentru asta. Deci uh, pot numai să reprezint propria mea țară, dar dacă ministrul meu de finanțe nu este de acord, este mai dificil. Însă, doamnă președinte, v-aș fi foarte recunoscător dacă am putea să facem o subcomisie din această, la această comisie în care să se poate discuta acest subiect. Dar uh, ceea ce a produs uh, think tank-ul Bruegel, împărțirea în zone roșii și în zone albastre a datoriilor, să se pună la com în comun 60% uh, din datoriile statelor europene și restul să fie de responsabilitatea statelor membre respective, pare să fie o cale bună de a soluționa situația, dar asta nu va duce la situația în care Germania uh, va plăti uh, în continuu pentru ceilalți, ceea ce a apărut de multe ori în presa germană și se poate citi foarte des în presa germană dar se pun multe uh, probleme. S-a, pus, s-a propus chiar um, uh, refuzul sau interzicerea dreptului de vot ca sancțiune în anumite situații, deci nu văd de ce nu s-ar impune și uh, obligațiunile. Silvi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ați revenit și vroiam să vă pun o întrebare uh, față de un aspect care apare și în uh, presă în zilele acestea, despre care ați vorbit și dumneavoastră, cum putem să creăm uh, mecanismul de care ne vorbiți? Ne găsim aici la o comisie care are pe masă pachetul provenind de la comisie și care trebuie discutat în procedura de codecizie. E vorba de a introduce în dreptul secundar uh, propuneri, cum ar fi cea a grupului Brugul, Bruegel, însă trebuie să o facem într-un mod uh, inteligent și cred că dacă luați inițiativa puteți să ne ajutați în acest sens. Mulțumesc! Dacă uh, nu vi se pare lipsit de politețe, vreau să vă spun un răspuns foarte scurt. Da, și vă mai spun ceva, că o să ne reîntâlnim și uh, puțin mai încolo voi discuta cu raportorii în chestiune exact despre aceste lucruri și așa ca vechi europeni trebuie să ne înhămăm și să tragem căruța. Mulțumesc. De, de pact... Domnule președinte, pactul și coordonarea macroeconomică ar urma să impună sancțiuni automate, dar ar urmea teoretic să și funcționeze într-un mod mai inteligent. Acesta este lucrul pe care ni l-am dorit Însă putem constata la ora actuală că Uniunea Europeană are o poziție de export solidă în principiu, dar că este, situația este foarte diferită dacă luăm situația statelor uh, membre individuale. Există diferite rapoarte în acest sens. Care este situația cu aceste dezechilibre? Mai este o problemă? Se aud uh, păreri, de păreri, uh, păreri uh, diferite în acest sens. În ce mod putem să restabilim acest echilibru? Care sunt soluțiile propuse? În general, cred că și dacă există dezechilibru în zona euro, nu trebuie să ne lăsăm uh, atrași pe acest teren alunecos uh, pe care îl vor uh, americanii. Aș dori să-i rog pe prietenii noștri americani, atunci când este vorba de dezechilibre și balanță comercială, să ia la cunoștință faptul că avem o uh, monedă, că aceasta există în 17 țări și că bilanțurile trebuie să se măsoare la euro versus dolar, nu dolar uh, versus Germania, dolar american uh, și alte uh, state membre. Da, absolut. Și nici nu sunt de altă părere, dar asta ne produce nouă, la nivel intern, unele dificultăți, faptul că avem balanțe diferite? da, pe termen mediu poate să creeze anumite probleme. Dacă în grupul euro și, și în Eurogrup și în task force-ul domnului uh, Van Rompuy discutăm problema competitivității, ei bine, discutăm și aceste lucruri, dar sunt lucruri pe care trebuie să le soluționăm între noi, să vedem cum putem să avem o creștere economică stimulată de export și cum să, uh, să conciliem asta cu uh, moneda unică și cu uh, creșterea economică, inclusiv în Germania. În Germania, creșterea economică nu este bazată exclusiv pe export, ci și pe o cerere internă foarte importantă. Dar noi nu suntem datori americanilor să le explicăm sau uh, să ne justificăm dezechilibrele interne. Se pune problema acum uh, a cuantificării sancțiunii um, și a impunerii de sancțiuni uh, Trebuie însă să ne gândim la cauzele care duc la, țări, la faptul că în unele țări există excedente. Trebuie să ne preocupăm de cauze, nu de simptome. Există motive bune pe care putem să le oferim americanilor pentru a nu se perpetua această situație. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte, am dreptul la întrebare, aveam două întrebări, așa că pe prima o să o transform într-o afirmație. Uh, Surâdeți deja, ați vorbit mult despre Grecia, despre eforturile guvernului acestei țări și da, într-adevăr, în, în timp scurt au depășit o situație grea și uh, cred că atunci când s-a vorbit despre restructurarea datoriei, Uh, n-a trebuit să ezităm prea mult. A doua întrebare se referă la ziarul Figaro, unde v-ați exprimat. Spuneați că e nevoie de un mecanism prin care să se rezolve datoriile acumulate în cadrul uh, zonei euro. Puteți să fiți mai specific. Da, la a doua întrebare care se referă la uh, prima întrebare care se referă la restructurarea datoriei Greciei pot să vă spun că cunosc uh, oameni în Europa absolut uh, serioși care se gândesc la o astfel de opțiune cu multă seriozitate. Însă, dincolo de cazul Greciei, sunt foarte reticent uh, pentru a fixa o regulă uh, din start care să spună că în caz de criză trebuie să restructurăm datoria, așa, din oficiu. Eu sunt în principiu pentru această idee, dar nu cred că trebuie să se impună acest lucru în mod sistematic de fiecare dată. Deci va trebui să formulăm cu multă grijă aceste lucruri uh, la nivelul mecanismului de ieșire din criză. Nu trebuie să dăm, să dăm impresia investitorilor neeuropeni că atunci când investesc la noi uh, și mai ales în anumite țări din zona euro, intră într-un fel de capcană care, dacă situația uh, se înrăutățește, uh, le va periclita uh, investițiile prin mecanismul nostru. Încă o dată vreau să vă spun că sunt pentru ca um, marii capitaliști, ca să zic așa, să plătească atunci când sunt vinovați, însă încă o dată haideți să avem o uh, abordare măsurată ceea ce privește eurobondurile. Am spus deja ce, am spus, ce aveam de spus. Cred că trebuie să continuăm să reflectăm la acest mecanism care ar putea să completeze sau să înlocuiască uh, sau să preia elemente din mecanismul de ieșire din criză atunci când Germania spune că cea mai bună sancțiune ar fi de a retrage dreptul de vot, practic e ceva de neimaginat și când se exprimă astfel de lucruri, eu vreau să vă spun, haideți să ne calmăm și să găsim soluții mai de bun simț, mai calme. O soluție inteligentă de exemplu, aceea de a uh, putea într-adevăr să implementăm aceste euroobligații, eurobonduri. Nu pot să vă dau mai multe detalii astăzi, însă practic e vorba de un joc de sumă zero. Nimeni nu câștigă, nimeni nu pierde. Nu trebuie ca Germania să fie cea prin care trec toate soluțiile noastre europene, însă ne trebuie o soluție care să permită acelor state care au păcătuit uh, mult în trecut să uh, poată uh, să, să fie cumva uh, iar cele care au avut o cale, au urmat o cale mai ortodoxă, să zicem așa, să poată să aibă și ele uh, o anumită poziție. În orice caz, numai calea interguvernamentală nu este uh, de privilegiat în mod absolut. Mulțumesc. domnule președinte, domnule Juncker, Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Juncker, eu aș fi vrut să vă pun o întrebare referitoare la un criteriu, și anume criteriul datoriei vis-a-vis -vis de pactul de stabilitate și creștere. Statele trebuie să își limiteze datoria externă în anumite limite. Însă multe state își depășesc această limită. Atunci aș dori să știu dacă dumneavoastră considerați că această regulă generală este o obligație cantitativă uh, în sine, dar într-o perioadă de, ca aceasta de criză, poate că am putea să modificăm aceste cifre? Vi s-ar părea acceptabil acest lucru? Acest lucru ar putea fi acceptabil pentru diferitele uh, state membre ale zonei euro? Madame la Présidente, la règle qui voudrait euh, que 1,20... Mulțumesc pentru această întrebare. Într-adevăr, o douăzecime este regula Uh, se pare să fie un procedeu normal uh, asupra care au convenit statele membre, însă asta încă nu există. Uh, acest lucru poate fi luat doar uh, de, drept decizie doar în cadrul Consiliului de Ministri, deci uh, nu pot să comentez mai în detaliu această propunere a Comisiei Europene. În principiu, ea pare a fi judicioasă și rezonabilă. Eu cred că am ajuns într-un moment în care trebuie să operăm această consolidare bugetară. Și dacă adăugăm datorii datoriilor deja existente, uh, bine, este, este clar că nivelul datoriei externe trebuie să găsească undeva o cale de mijloc, nu un exces. În ultimii 20 de ani am văzut că au existat anumite consolidări bugetare în Uniunea Europeană și ne-am dat seama că dacă vrem să uh, garantăm un viitor generațiilor următoare, ei bine, n-ar trebui ca nivelul datoriilor să crească. Și observ, de altfel, uh, că dacă n-am fi operat reformele, precum cea din 2005, sub președinția mea în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere. E bine, observ că multe state membre ale zonei, ale zonei euro s-ar afla astăzi în procedură de infracțiune. Am dat pactului de stabilitate și creștere o anumită lectură, în așa fel încât, în anumite momente, într-o anumită conjunctură, statele membre care uh, Uh, aveau divergențe în ceea ce privește respectarea obiectivelor stabilite, să aibă o anumită marjă de manevră. La un moment dat am fost criticați pentru această abordare, însă dacă nu am fi făcut acest lucru, e bine, astăzi statele ar fi plătit sancțiuni, ar fi trebuit să se confrunte cu sancțiuni qu'il y a un seul pays de la zone euro. Observ că există doar un singur stat din zona euro care nu, uh, față de care nu există această procedură de deficit excesiv, ceea ce demonstrează că lucrurile pot fi realizate corect, pe termen lung, dacă politica bugetară este serioasă și corectă și, aș spune eu, respectă toate regulile. Acest lucru poate fi realizat. Äh, Herr Premierminister, äh, auf Ihre Memoiren sind wir sehr gespannt. Domnule prim-ministru, așteptăm cu mare nerăbdare memoriile dumneavoastră. Da, și eu. N-am înțeles uh, ce ați spus despre compromisul de la Deauville. În grupul Van Rompuy, înainte acestui compromis, existau 20 de puncte neclarificate, însă grupul Van Rompuy trebuia să voteze în unanimitate, însă odată cu acest compromis a fost posibilă această unanimitate. Acum dumneavoastră ați anunțat că doriți reîntoarcerea la automatism. Eu sper să existe și majoritatea în Parlament pentru revenirea la automatism, astfel încât împotriva Um, astfel încât să vedem uh, decizia grupului Van Rompuy ca pe o, un aviz, uh, dar nu ca pe o decizie uh, ultimativă. Iar apoi, în al doilea rând, în ceea ce privește insolvabilitatea statelor membre, întrebarea dacă un stat poate fi în incapacitate de plată sau nu este dificilă. Cred că este vorba de participarea creditorilor, care este uh, legătura cu uh, alegerile care tocmai au avut loc în uh, Statele Unite și ce părere aveți despre o participare a creditorilor atunci când uh, statele nu-și mai pot plăti datoriile? Doamne președinte, cu privire la prima întrebare, acordul de la Dovil. În grupul Van Rompuy Am fost și eu uh, prezent din partea Eurogrupului într-o zi de luni pentru a clarifica uh, aspectele ce rămăseseră deschise. În principiu, căzusem de acord că ar trebui să existe un mecanism permanent de criză. Și formulasem uh, că spusesem că cei din Consiliu vor trebui să Uh, se ocupe de acest uh, aspect, astfel încât să nu existe um, critici din afară, cum că trebuie să impunem ceva ceea ce de fapt era fusese impus. Nu a existat rezistență față de uh, dorința celor care solicitau sancțiuni automate. acest lucru poate să creeze o serie de confuzii. Eu cred că avem nevoie de sancțiuni automate, la fel ca și grupul Van Rompuy, uh, așa cum au și stabilit uh, ace membrii acestui grup nu cred că putem ajunge la sancțiuni dacă nu deschidem drumul către astfel de sancțiuni cu o majoritate calificată. Nu cred că cineva poate în mod serios să uh, nege necesitatea acestor măsuri. A fost vorba mai mult de Franța și Germania decât uh, de uh, Uh, Marea Britanie. Nu există o problemă cu britanicii când este vorba de reforma pactului de stabilitate. Tot ce vom face în ceea ce privește schimbarea tratatelor nu va afecta aceste lucruri. În ceea ce privește insolvabilitatea, am mai spus asta. sunt, cred cu convingere că trebuie să existe o participare sau că poate să existe o participare a, credit, a creditorilor. Astfel încât nu întotdeauna contribuabilul să trebuiască să plătească. Dar, la fel ca domnul Trișe, sunt de părere că ar trebui să formulăm cu foarte mare prudență, astfel încât să nu dăm uh, um, impresia că la orice formă de insolvabilitate ar trebui ca sectorul privat să fie implica implicat. O astfel de um, implicare de la sine înțeleasă și automată a sectorului privat um, nu uh, ar contribui la uh, un bun mecanism anti-criză, uh, pentru că ar putea să îi îndepărteze pe investitorii uh, externi. Deci nu trebuie să uh, se întâmple uh, acest lucru, dar uneori trebuie să îl mai ascultăm și pe domnul Trișe. Dați-mi voie să vă reamintesc că aveți dreptul la o singură întrebare, Sophie. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Juncker, salut uh, remarcile dumneavoastră cu privire la automatism. Sunt de acord și cred că majoritatea dintre noi susțin această idee. Aș dori însă să vă întreg, întreb care, sunt pozițiile, care este poziția dumneavoastră cu privire la următorul aspect. În Europa avem, reușim de fiecare dată să ne lăsăm distrași de detalii și să evităm esența statele membre nu sunt capabile să cadă de acord asupra unui mecanism automat și acest lucru nu va însemna că nu, va exista, nu vor exista niciodată sancțiuni, dar uh, înseamnă oricum că există o lipsă foarte importantă de voință politică. Iar acest lucru are un impact psihologic negativ asupra Uh, monedei unice. Este ceva care este foarte vizibil. Statele membre nu sunt capabile să uh, decidă ce măsuri să ia. I have the impression that I'm misunderstanding you or that I was mis- Cred că a existat o neînțelegere sau că nu am înțeles bine ceea ce ați spus sau ceva de acest gen. Când vorbeam despre automatismul sancțiunile, acestea nu trebuie să includă retragerea dreptului de vot. Vă rog. Nu, am spus că sunt de acord cu privire la importanța uh, automatismului. Nu am spus nimic despre dreptul de vot, dar m-am referit la incapacitatea statelor membre de a cădea de acord asupra automatismului și acest lucru arată lipsa de, vință, de voință politică. Da, am crezut că este vorba de altceva. Cred că avem o majoritate a statelor membre care susțin sancțiunile automate. Însă, pentru a găsi un compromis în ceea ce privește schimbările tratatului, unii au crezut că ar trebui să renunțe la dorința lor de a avea sancțiuni automate. Dar avem de-a face cu un proces de codecizie. Chiar și cei care fac parte din task force și am făcut parte din acest task force, vor aduce din nou în dezbatere un punct asupra căreia Parlamentul va trebui să își uh, Uh, exprime părerea și asupra căruia va trebui să co-decidă. Și acest aspect este unul de foarte mare importanță, pentru că Consiliul European a decis altfel, știind că Parlamentul va readuce acest punct pe ordinea de zi. Suntem absolut de acord cu asta. Signor Juncker, eh, Temos falado muito sobre os automatismos. Domnule Juncker, s-a vorbit foarte mult despre automaticitatea aceasta a sancțiunilor, însă ce aș fi vrut eu să știu? Este lucrul următor. Automatismul înseamnă că acele cauze care duc la probleme, în fond, nu au nicio importanță. Într-o zi, doamna Merkel a vorbit despre implicațiile acestor uh, acestor sancțiuni automate, implicații asupra sectorului privat. Și care a fost prima reacție? Și anume, s-au cresc, au crescut ratele de schimb, spre exemplu în cazul Portugaliei. Și atunci aș dori să știu ar trebui să existe vreo sancțiune uh, în momentul în care se emit astfel de opinii din partea doamnei Merkel, din partea reprezentanților Comisiei sau eventual adoptăm aceste sancțiuni automate. Uh, nu știu care ar fi soluția cea mai bună. Uh, există o datorie la nivelul Portugaliei. Banca Centrală Europeană a cumpărat în 2010 sau cel puțin va cumpăra până la finalul lui 2010 o parte din această datorie portugheză. Uh, cu o dobândă de 6 până la 7%. Ori eu nu înțeleg care este raționamentul pur și simplu economic la unei astfel de decizii. Domnul Juncker, nu cred că am înțeles toate elementele întrebării dumneavoastră. În așa fel încât această întrebare să fie una structurată într-un ansamblu. Ca urmare a celor spuse de dumneavoastră și ca urmare a menționării acestor sancțiuni automate, e bine, precizez că eu sunt pentru sancțiuni automate, dar că acestea trebuie să fie luate după o dezbatere din cadrul Consiliului. Eu nu sunt de părere că doar Comisia Europeană de una singură să poată să lanseze avertismente unui stat membru și odată ce acest avertisment a fost lansat, automat să existe o sancțiune fără ca și Consiliul să aibă ceva de spus. Sunt împotriva ideii, de asemenea, că și Consiliul să fie uh, cel care, uh, la fiecare etapă, să poată să ia decizii. Pentru că astfel statele uh, membre mari, au dovedit de altfel acest lucru și în trecut, vor avea întotdeauna posibilitatea să obțină o major- minoritate de blocaj. Deci, de câte ori uh, se face o propunere din partea Comisiei Europene, e bine, pentru că aceasta să poată fi adoptată, e nevoie de majoritate din uh, partea Consiliului. Și vedeți că posibilitatea aceasta uh, de a adopta sau nu o decizie e uh, destul de diferită când e vorba de o minoritate de blocaj sau când e vorba de majoritate pentru a o adopta. Eu sunt uh, printre cei care spun că trebuie să ne uităm și dincolo de, aș spune eu, de de aparențe, să vedem în culise ce și cum se întâmplă lucrurile. Nu trebuie să uh, sancționăm uh, mm, anumite instituții sau instanțe în mod arbitrar și în mod pripit. Nu. Trebuie mai întâi discutate situațiile. E nevoie de dezbateri, în așa fel încât decizia să fie luată în cunoștință de cauză. Eu ceea ce vreau este ca în momentul în care are loc o dezbatere, aceasta să ducă la sancțiune dacă sancțiunea are o șansă șansă de succes. Însă se vor discuta în mod diferit lucrurile când e vorba de deficitul francez sau când e vorba de deficitul uh, din Grecia. Situația e diferită. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Juncker, aș dori să revin la modul în care se exercită controlul asupra datoriilor. E un subiect nou. În Uniunea Europeană nu prea avem multă experiență în acest domeniu. Uh, spre deosebire cu femeiul care are experiența în acest domeniu. Nu înțeleg prea bine cum putem avea pe de o parte un mecanism de salvgardare și pe de altă parte un mecanism de faliment. Când anume ar interveni acest mecanism de faliment? În ce stadiu al procedurii? nu înțeleg prea bine care ar putea fi relația uh, vis-a-vis uh, vis, de piețe. Cum anume acest, uh, o astfel de procedură ar putea influența piața. Apoi, citim în presă că e vorba de o procedură care va fi uh, testată pentru prima dată în Grecia. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Je le vois d'une façon tout à fait différente. E bine, eu am o opinie oarecum diferită. Nu putem să scriem și să spunem că mecanismul de rezolvare a crizelor, așa cum va fi instaurat ca urmare a unei decizii a Consiliului European din decembrie anul acesta, se va aplica Greciei. În ceea ce privește Grecia, avem un mecanism care este valabil până în 2013. Nicio schimbare nu poate fi adusă acestui mecanism. Mecanismul de rezolvare a crizei va fi unul care va intra în vigoare doar uh, cu începere din 2013. Pentru că va presupune, deci, o, cel puțin așa cred unii, o schimbare, modificare a tratatelor, care nu poate interveni până în ianuarie 2013. Deci nici piețele, nici jurnaliștii, nici nimeni nu ar trebui să creadă că acest mecanism s-ar aplica deja situației din Grecia. Nu este cazul, nu va fi cazul și trebuie să refutați astfel de uh, afirmații care nu corespund realității. Grecia până în 2013 nu este uh, implicată în această dezbatere referitoare la mecanismul de rezolvare a crizelor. Grecia a luat până în prezent o atitudine curajoasă și am speranța că va reuși să ajungă la uh, un bun sfârșit prin programul său de consolidare bugetară, program care a fost uh, susținut, ca să nu spun impus, de uh, diferite instanțe și de către zona euro. Însă, mecanismul de gestionare și de rezolvare a crizelor nu se aplică situațiilor prezente, ci situațiilor viitoare. Wolf. Wolf. Sorry. Uh, Domnule președinte, americanii au luat două măsuri și anume să pompeze bani pe piață astfel încât să uh, se poată acorda credite și așa mai departe. Știm că americanii stau pe 2 miliard, 2000 de miliarde uh, de lichidități încă, și deci nu le este greu să pompeze acești bani în economie. Însă acești bani vor ajunge în țările emergente, pentru că acolo este mai mar, sunt mai rentabili. Astfel, dezechilibrul pe care îl avem se va accentua, nu va fi atenuat. Care e părerea noastră cu privire la asta? În al doilea rând, dacă introducem euroobligațiuni, puteți să vă închipuiți că posibilitatea de participare la un astfel de uh, instrument ar fi legată de anumite criterii, astfel încât nu toată lumea să participe în mod automat, ci numai uh, cu uh, Uh, respectarea unor uh, condiții? Doamnă președinte, cu privire la primul punct, cred, credeam că am, mi-am exprimat deja părerea, o voi repeta pentru dumneavoastră, pentru că, în mod normal, veniți la timp. Sunt de părere că decizia uh, rezervei federale americane nu se va dezvolta așa cum au dorit-o ei din motivele uh, numite și anume problema economiei americane nu sunt lichiditățile. Așadar, problema nu se va rezolva uh, prin acumularea de noi datorii. Acest lucru așadar nu ar avea um, um, rezultatele dorite. Sunt de acord cu ceea ce a spus Wolfgang Schäuble cu privire la decizia americană și anume nu va ajuta la nimic. Nu o spun cu plăcere uh, și economia americană, economia americană are mari probleme, iar economia noastră are probleme din cauza problemelor economiei americane. Deci nu o spun cu plăcere și nu face plăcere să fac o evaluare negativă a politicii uh, prietenilor noștri americani, însă cred că nouă ne va crea mai multe probleme această măsură decât le va soluționa lor problemele. Și cred că va exista o și că există o adevărată dezbatere la acest nivel. A doua întrebare, și anume euroobligațiunile legate de anumite condiții. Am spus cât de cât uh, cum le văd eu. În ceea ce privește mecanismul anticriză, sunt în principiu uh, de acord cu propunerile făcute de Wolfgang Schäuble în Spiegel. A spus că se gândește la aceste euroobligațiuni și că le-ar structura în așa fel încât pentru statele care au datorii, acestea, uh, aceste datorii să fie uh, prevăzute într-un fond comun uh, în proporție de 60% și acestea să fie atacate, să spunem așa, în mod comun și restul să fie responsabilitatea individuală a statelor membre cum se face această punere la, în comun a celor 60% din datorii, ce, obliga, ce obligații au țările care participă la acest mecanism și care țări ar trebui să participe, e bine, acest lucru urmează să fie clarificat în uh, urma discuțiilor, ar urma să fie clarificat. Ideea este ca toată lumea să câștige și nimeni să nu piardă. Eu cred că se poate proceda așa și se poate proceda în așa fel încât Germania să nu aibă impresia că uh, este singurul uh, contribuitor uh, net, că este singura care plătește datoriile tuturor. Și este foarte important să spunem asta contribuabilului german, pentru că am citit presa germană și am văzut că exista o mare indignare pentru că se spunea că uh, se încearcă să se ia și pielea de pe uh, germani. Right. Okay, we're now at the point. Am ajuns la punctul acum în care nu am fi avut o problemă dacă am fi început la fix și nu la și 10. Deci voi fura 10 minute din restul reuniunii și vom continua. Vicky, ai cuvântul. O întrebare diferită. În remarcile dumneavoastră ați menționat importanța administrației dat, datoriilor, nu atât neapărat a datoriilor publice, dar și a datoriilor private, a menajelor. De aceea Există prevederile de la Basel, se citește despre asta și în Financial Times. Dar iată, două mari bănci solicită din nou modificarea uh, regulilor de la Basel. Cât de important este ca uh, acordul de la Basel să fie implementat în Uniunea Europeană și la nivel mondial? Și cum credeți că statele membre din zona euro pot avea flexibilitatea de a controla prețul creditelor și um, disponibilitatea de credit, având în vedere că banii vin din uh, surse globale. As, as far as the first, uh, în ceea ce privește prima parte a întrebării dumneavoastră, eu sunt de părere că fiecare dintre noi ar trebui să facă tot ceea ce este în putință pentru a se asigura că regulamentul Basel va fi aplicat la nivel global în mod echitabil de către toți cei care participă la acest acord. Nu au trebuit șapte ani pentru a organiza Basel II și ne-a trebuit încă doi ani doar pentru a organiza Basel III și prietenii noștri și partenerii noștri americani ar trebui să respecte mai mult Basel III decât au respectat Basel II. Acesta este punctul principal de dezbatere în care noi ar trebui și am putea să avem uh, mai multă fermitate în momentul în care discutăm cu partenerii noștri americani. În ceea ce privește cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră, vreau să vă spun că nu am o imagine prea clară, un răspuns prea clar ar trebui să analizez mai în detaliu acest subiect uh, în așa fel încât să-mi formez o opinie care să prin care să mă simt oarecum autorizat să vă răspund, însă deocamdată nu este cazul. Do you have a written procedure in this house? Aveți eventual vreo procedură de răspuns în scris? Aș putea să vă răspund ulterior în scris, doamna președinte. Uh, dacă sunteți de acord să primiți un răspuns în scris, atunci Uh, sper că o scrisoare prietenoasă va fi un răspuns suficient, spune domnul Juncker. Uh, am să cer funcționarilor uh, mei să pregătească un astfel de răspuns. Foarte bine, veți primi, deci veți transmite întrebarea în scris și veți primi răspunsul în scris. Chiar mulțumesc! În această după-amiază ați exprimat foarte multe puncte de vedere interesante și eu, în calitate de raportor pentru Pactul de Stabilitate și Creștere, salut de, dorința dumneavoastră de a avea mai mult automatism și asta încă de la bun începutul procedurilor. Președintele Van Rompuy are două explicații de ce anume până în prezent acest lucru nu a fost posibil uh, Uh, nu a existat dorința aceasta de a merge în această direcție. Primul motiv ar fi faptul că nu a existat mai mult automatism uh, din cauza faptului că nu aveam tratatul de la Lisabona. Și al doilea uh, motiv ar fi fost faptul că această idee nu era prea acceptată de către statele membre. Uh, pentru că se punea problema democrației, legitimității în ceea ce privește deciziile luate de către Consiliu. Mai mult automatism ar fi însemnat că se limitează posibilitatea pe care are Consiliul de a schimba o situație, o poziție. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră și care ar fi părerea dumneavoastră în ceea ce privește gradul de răspundere și gradul de legitimitate și democrație în ceea ce privește un astfel de automatism. Spre exemplu, Banca Centrală Europeană a propus să uh, avem un um, sistem inspirat dintr-un modelul german, uh, un fel de comitet al înțelepților care să uh, efectueze această muncă de supervizare și de supraveghere. Oare ar fi posibil la nivel european? Aș fi foarte interesată să ascult comentariile dumneavoastră pe această temă. Domnul Juncker, nu cred că domnul Van Rompuy a, spunând acest lucru avea pe deplină dreptate. Pentru că eu când spun că ă, mi-aș dori mai multe sancțiuni ă, de tip automatic, automat, ă, e bine, eu mi le doresc, dar doar în momentul în care statele membre respectă în prealabil uh, condițiile sau criteriile stabilite. Și în momentul în care discutăm despre articolul 136 al tratatului, este un articol specific în ceea ce privește zona euro. Pentru că în concordanță cu acest articol, statele membre sunt uh, ar, au posibilitatea să meargă mai departe decât uh, celelalte state din Uniunea Europeană, pentru că au această legătură, aș spune eu, intimă la nivelul zonei euro, care nu este aplicabilă tuturor celor 27 de state membre. Deci ar fi absolut fezabil să avem mai multe sancțiuni automate care să fie instaurate, organizate în cadrul uh, zonei euro, în mod specific. Și asta în virtutea unui articol specific. Dar nu sunt pentru propunerea Comisiei sau uh, propunerea Com Băncii Centrale Europene și anume că aceste sancțiuni să fie automate în așa fel încât uh, Consiliul de Ministri sau summitul european să nu mai aibă nimic de spus nu sunt de acord ca în mod exclusiv Comisia Europeană, fără niciun fel de alt aviz din afară, să poată să decidă uh, sancțiunile. Acest lucru nu este fezabil, pentru că guvernele uh, trebuie să aibă un cuvânt de spus în momentul în care se lansează astfel de uh, proceduri. Dacă în fiecare etapă a procedurii, prin majoritate calificată inversă, se pot lua decizii uh, și dacă se pune uh, în joc legitimitatea acestor decizii, atunci uh, cum vom acționa? Vom acționa în mod democratic pentru că avem procedura normală uh, de vot sau vom acționa democratic pentru că avem procedura uh, majorității inversate? Uh, Vedeți că aici diferite principii intră în joc și trebuie analizate. Nu spun că uh, Comisia are dreptate, Comisia Europeană are dreptate sau că Consiliul are dreptate sau cei care împărtășesc un punct de vedere sau altul ar avea dreptate pe deplin. Doamna președinte, An. Eh, eh, mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc că ați acceptat să mă puneți pe listă. Domnule președinte al Eurogrupului, am citit în engleză concluziile summitului european, Consiliului European și în momentul în care am ajuns la uh, aliniatul referitor la retragerea dreptului de vot în, ca un fel de sancțiune, citind formularea care a fost aleasă, mi s-a părut că era o idee care uh, nu avea absolut niciun sens, nicio șansă de supraviețuire. Uh, trebuie oare să modificăm tratatul în ceea ce privește mecanismul de rezolvare a crizei, așa cum a spus ADN-uri? Și atunci, în acest caz, întrebarea mea este următoare. În cazul în care tratatul trebuie modificat din cauza acestui mecanism de gestiune permanentă a crizei, atunci membrii Consiliului vor fi oare de acord pentru a se limita doar la acest subiect sau nu cumva riscăm la momentul respectiv să avem o discuție mult mai largă în ceea ce privește modificarea tratatului? Da, asta aș dori să-i spun, uh, să spun Marian. Problema e când citim în mai multe limbi deciziile, concluziile, de fapt, uh, Consiliilor uh, Europene. Notați de multe ori că versiunea în germană, în engleză, în franceză sunt diferite în momentul în care se descrie clar cum ar trebui organizată această guvernanță economică de multe ori există denumiri diferite. În germană e o sintagmă, în engleză, în franceză e guvernanță economică și așa mai departe. Deci sintagmele sunt diferite, de aceea cred că ar fi bine să ne mulțumim doar cu o singură versiune lingvistică, fără de care ajungem la un fel de exercițiu de literatură comparată, uh, exercițiu pe care noi n-ar trebui să-l facem. Apoi, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, întrebare precisă, spusă de Marian Tyson. Uh, trebuie să vă spun că m-am opus cu tărie aceste uh, acestei idei de a retrage dreptul de vot unui stat. Uh, articolul 7 din tratat prevede că în momentul în care un stat membru încalcă în mod repetat drepturile omului sau regulile în vigoare, e bine, Uh, trebuie să pusă unei sancțiuni. Nu putem încălca în mod uh, sistematic drepturile omului. Eu iau foarte în serios încălcarea pactului de stabilitate și voi continua să iau foarte în serios și încălcarea drepturilor omului. De aceea aș vrea să nu amestecăm lucrurile. Eu propun mai multă reținere, și anume, președintele Consiliului European, domnul uh, Herman Van Rompuy, ar trebui să analizeze acest subiect nu într-un ansamblu extins, ci doar pe marginea chestiunilor legate de uh, Eurogrup, de zona euro. Uh, bineînțeles, în materie de dreptul muncii, de codul muncii, de mai știu eu ce altceva. Nu, și asta e important. Însă, în această perspectivă, trebuie să vedem doar perspectiva economică și monetară. Deci l-aș ruga pe domnul uh, Van Rompuy să restrângă oarecum modul în care uh, uh reflectează la această posibilitate de sancțiune. Pentru că dacă ne referim doar la aspectele uh, economice și monetare, chiar și în acest caz, această idee de sancțiune nu mi se pare una bună. Eu aș prefera ca procedurile care duc la sancțiuni să devină automate, dar etapă cu etapă, pas cu pas. Nu cred că ar fi bine să aruncăm deja câteva grenade de la bun început pentru a evita ulterior uh, utilizarea unei arme atomice Haideți să începem mai întâi cu câteva mine uh, uh, pe care le-am putea utiliza. Nu e neapărat nevoie să semănăm un întreg câmp cu mine. Deci schimbările din tratat trebuie să fie schimbări Mm, destul de uh, reduse care să permită să avem o bază juridică pentru acest nou mecanism de gestionare a crizei. Eu personal sunt convins că am putea instaura acest mecanism fără niciun fel de modificare a tratatelor. Dar o curte constituțională foarte uh, are întotdeauna dreptate pe acest subiect. Deci, uh, Haideți să nu ne îngreunăm drumul cu obstacole inutile, cu intervenția unui judecător dintr-o curte constituțională, care să ne oblige să ajungem la uh, modificarea tratatului, care de fapt nu s-a referit la articolul 127, ci care s-ar referi mai degrabă la articolul 122, pe care am putea să-l completăm cu o frază, frază care să ne permită să instaurăm acest mecanism permanent de rezolvare a crizei, în așa fel încât, sub umbrela articolului 136, să putem uh, introduce și acest uh, mecanism. Indiferent ce ar fi, mecanismul acesta se referă doar la zona euro și nu la întreaga Uniune Europeană pe ansamblu. Haideți să nu ne lansăm într-o revizuire a tratatelor fără limite și fără uh, claritatea, pentru că nu o să ajungem nicăieri. Nu o să ajungem decât la împotmoliri, mai ales uh, uh, spre bucuria celor care nu iubesc prea mult tratatul de la Lisabona și care nu iubesc prea mult arhitectura actuală europeană. Deci o schimbare mică în tratat uh, și o rezolvare mare a problemelor. Mulțumesc, cu asta am încheiat sesiunea cu domnul uh, președinte al Eurogrupului. Cred că ne-a făcut uh, onoare prezența sa și deci vă mulțumesc și vă mulțumim și așteptăm la următoarea întâlnire. Gozes is not here. Yes, he is. He's over there. If everybody could take their... Vă rog să vă luați, să luați loc. Așa cum am spus mai devreme, vom discuta un raport în ceea ce privește concluziile. Uh, EAFM, domnul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, gestionarea fondurilor de gestiune alternativă uh, a cunoscut o propunere încă din 2009. Din acea dată, Parlamentul a lucrat mult și bine și mulțumesc uh, colegilor, raportorilor din umbră care au lucrat, au conlucrat cu mine. Cu toții s-au asigurat că acest raport să fie adoptat cu mare majoritate în această comisie uh, și am și reușit să atragem de partea noastră multă lume, este foarte bine. Am reușit să cunoaștem trei președinții, cehă, suedeză, și așa mai departe, și cea belgiană, care aceasta mai cu seamă a promovat cu foarte mult entuziasm acest dosar pe lângă statele membre, care la început nu părea așa de atractiv. Dacă îmi permiteți, uh, pot să vă spun că a avut loc un uh, trialog în acest sens și am uh, schimbat puncte de vedere privind lucrările Comisia Econ a votat în luna mai a acestui an, apoi vreo 10 trialoguri, dialoguri tri, trilaterale au avut loc între timp, o cifră impresionantă, plus 1600 de amendamente propuse pe marginea raportului, deci 10-12 dialoguri trilaterale organizate, unele mai de succes, altele mai puțin, negocierile au fost dure și în 26 octombrie 2010, la ultimul trialog, noi nu știam când am început lucrările dimineața aceea că va fi și ultimul, în sfârșit cu uh, prezența ministrului belgian de finanțe uh, la Ecofin plus a comisarului Barnier, am ajuns în sfârșit la un compromis text care va fi uh, depus, va fi votat pe 11 noiembrie anul acesta, data armistițiului. Cred că uh, e de bun augur. Până la urmă, este tot așa un armistițiu, după ce ne-am luptat și războit, uh, am ajuns deci la armistițiu, o să-mi pun în piept un mac și o să uh, sărbătoresc și eu acest lucru pe 11 noiembrie. Vreau să vă spun că acordul nu va fi votat decât când Parlamentul își va dat asentimentul, însă uh, Uh, e foarte bine că se întâmplă așa, că Parlamentul uh, trebuie să voteze, dar bineînțeles că nu totul s-a întâmplat așa cum ne-am dorit-o noi. În sfârșit, aș dori să insist asupra unor uh, concesii pe care le-a obținut Parlamentul. Nu este foarte clar acest lucru pentru că în presă, după 26 octombrie și acordul respectiv, s-a spus că compromisul președinției belgiene a fost modificat în două-trei puncte, nimic uh, pe fond. Uh, este adevărat că modificările din acea zi nu au fost unele majore, dar asta nu înseamnă că principiile majore din considerente trebuie să fie uitate. În afara Parlamentului trebuie spus că uh, au avut loc o serie de progrese Mă refer aici la aceste dialoguri trilaterale care, uh, odată cu contribuția raportorilor din umbră și a raportorului, uh, au pus, au, pot, au putut să reprezinte tot atâtea progrese. Punctul central al discuțiilor a fost relația cu țările terțe. Practic, e vorba de acel pașaport din directivă care, la nivel intracomunitar, va uh, funcționa și apoi în 2018 uh, în țările terțe. De asemenea, încercăm să uh, scoatem uh, prevederile mai vechi și să înlocuim uh, prevederile deci mai vechi cu acest pașaport. În ceea ce privește reglementarea capitalurilor, au apărut noutăți față de propunerea inițială, în special acea regulă anti-stripping pentru ca a evita ca o, un fond care preia controlul unei firme să nu o uh, facă în bucăți să nu o vândă bucată cu bucată pe timp de câteva luni. E vorba de o interdicție a oricărei operațiuni de acest tip pe timp de 2 ani. De asemenea, uh, personalul din firma țintită trebuie să fie informată de grup sau de cel care preia de fond de ce intenții sunt și în sfârșit, ultima fază a negocierilor, am, am smuls o clauză de revizuire pentru a Uh, rezolva problema distorsiunii neloiale, distorsiunii concurenței, deci concurență neloială între ce se întâmplă în Uniunea Europeană față de operatorii extracomunitari. Uh, practic, Parlamentul uh, avea o poziție destul de clară legată de cum trebuie să fie organizată relația cu acești um, operatori extracomunitari. Ceea ce privește depozitarii, ei bine, s-a obținut și aici o concesie. E vorba de încadrarea informațiilor în cazul transferului răspunderii și în ceea ce privește localizarea în afara UE și aici s-au pus niște condiții absolut precise pentru a avea cât de cât o echivalență. Normele, regulile de organizare au fost precizate în ceea ce privește efectul de pârghie. Am fixat niște uh, praguri foarte clare și controlate de autoritate. Practic, am încercat să promovăm și intențiile comisiei în ceea ce privește vânzarea uh, descoperită. Practic și aici e vorba de proceduri specifice. Noi am, uh, am încercat să propunem niște lucruri care nu au fost adaptate, însă în principiu adoptate, însă în principiu am obținut ca câștig de cauză. În ce privește acea agenție ESMA, noi țineam la acest aspect și cred că am reușit și aici ceva progrese. În ceea ce privește întărirea rolului Parlamentului și a Consiliului în uh, adoptarea pachetelor de la Comisie, în ceea ce privește apoi întărirea normelor de transparență și competență pentru investitori, investitori pardon, și aici lucrurile se află pe calea cea bună, ceea ce privește comercializarea pasivă. N-am obținut ce am dorit de la început și anume interdicția acestei comercializări pasive, care de fapt este greu de obținut, dar cel puțin o încadrare a acestor practici, acest lucru apare în sfârșit într-un considerent din directivă, spunând că investitorii din afara Uniunii Europene trebuie să facă în așa fel încât să nu promoveze evaziunea fiscală sau să contribuie la uh, înflorirea terorismului. De asemenea, dispoziții legate de uh, investitorii care comercializează fonduri uh, alternative și în ce privește sfera de aplicare, nu avem multe excepții, dar avem o accentuare a principiului proporționalității. Noi ne-am dorit acest lucru, astfel încât această directivă care dorea la un moment dat să mm, uh, reglementeze toate fondurile altele decât OPCVM-uri să fie totuși uh, aceste fonduri să fie cumva luate caz după caz, aceasta a fost uh, voința noastră, dar și a Consiliului, astfel încât orice activitate financiară să poată să fie reglementată, să poată fi controlată, însă aceasta în condițiile proporționalității pentru a nu vorbi numai despre riscurile sistemice, dar, ce, dar de orice risc inerent activității economice. Mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat, care ne-au susținut, în special experților și colaboratorilor de la Secretariatul Comisiei Econ și mă scuz față de traducători, de lingviști care practic pentru că doream să avem un deznodământ politic și pozitiv. Au fost puțin presați de timp, sper că nu vor fi ranchiunoși și că după ce am adoptat acest raport, în sfârșit vor putea să respire și ei. Vă mulțumesc! Domnul Clint against the report in committee because of Voi uh, prezenta și eu poziția domnului uh, Clint. și anume uh, sunt mulțumiți uh, de uh, rezultatul final și îl vor sprijini pe raportor în acest acord. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, știu că majoritatea grupurilor au și-au exprimat sprijinul. Proiectul a fost depus pentru vot în plen, pentru plen, văd că nu obiectează nimeni. Cei care sunt împotrivă, bineînțeles că pot să obiecteze, dar majoritatea uh, și-au, și-a exprimat deja sprijinul. Așadar, felicitări, uh, Jean-Paul. Trecem acum. Uh, mă scuzați, dezbaterea este miercuri, votul este joi. Trecem la punctul 6 dincolo de PIB, avem o mică problemă și anume raportorul nu este alături de noi. Deci, se pune întrebarea dacă dorim ca raportorii din umbră, dintre care doi sunt prezenți, dacă raportorii din umbră vor discuta amendamentele între ei, am înțeles că doriți să interveniți și domnul Lambert dorește să spună ceva. Uh, eu și cu Filip mai suntem raportori din umbră și la alte comisii și am avut un schimb de păreri, de vederi foarte bun, inclusiv în ceea ce privește amendamentele de compromis. După părerea noastră, va exista un impact uh, clar. Dacă dorim acest lucru, trebuie să știm ce se dorește și ar fi bine dacă am avea un schimb de opinii cu raportorul în prezența acestuia. Aceasta ar fi cel mai bine. Da, ne-am așteptat ca acesta să fie prezent și ne-am pus de acord în scris asupra acestui lucru, însă din cauza transportului și altor aspecte, nu știu ce s-a întâmplat, că nu a venit. Deci, ce să zic, doriți poate, domnilor raportori în umbră și doamnelor, să amânați doamna Esaia. Da, mulțumesc. Doamnă președinte, sunt de acord cu Vicky pentru că domnul Șontis nu e aici și ar fi foarte, foarte important ca dânsul să fie prezent la acest schimb de opinii. Sunt puțin surprinsă că nu a luat contact cu noi, nu știu, poate cu alți raportori din umbră, dar cu mine, în orice caz, nu uh, a intrat în contact tact uh, în ceea ce privește procedura pe care o vom urma. Ar fi bine să avem de la dânsul o idee despre această procedură. Mulțumesc! Da, sunt de acord cu celelalte două raportoare din umbră. Cred că trebuie să dezbatem împreună cu raportorul uh, raportul de față, dar dacă ne uităm la amendamente, potențialul pentru consens este unul mare, asta e foarte bine și, în orice caz, mai mult decât ce se întâmplă la ITRE, unde eu și cu Vicky suntem tot raportori din umbră, așa că uh, este clar că arhitectul este cel care trebuie să dea tonul, raportorul. Deci, deci așa stă situația. Comisia ITRE va vota în curând și noi vom vota, vota doar pe 27 noiembrie, luni seară la Strasburg. Puteți să aveți un schimb de vederi, de opinii formale înainte de e, eh, vot. Însă, asta înseamnă că amendamentele de compromis vor trebui să fie gata înainte de datele respective. Dar dacă nu votăm atunci, nu o să fie niciun fel de aviz. Dacă îmi permiteți, domnul Lambert, haideți să lăsăm pe domnul raportor să ne adune pe noi, raportorii din umbră, cât de curând posibil, pentru că nu cred că are să ne lăsăm într-o dezbatere foarte lungă aici și acum înainte ca să ne fi întâlnit cu raportorul. Ok, o să-i transmitem acest lucru. Uh, asta este, acea, acesta este eh, planul. Deci, vă veți întâlni cu raportorul, veți discuta, bineînțeles, amendamentele de compromis, vom vedea ce se întâmplă și pe 27 noiembrie. Deci, vă urez succes. Bun, și am terminat cu acest punct. Astăzi am terminat. Mâine începem la ora 10 în ceea ce privește, avem discuții în ce privește agențiile de rating. Ehm, modificarea directivei și raportul de inițiativă. Ședința s-a încheiat.